Good morning, everyone. Let's start our meeting. Bună dimineața, dragi colegi. Începem ședința. În primul rând, ordinea de zi trebuie adoptată. Dacă nu aveți obiecții, atunci se consideră adoptată. Bun venit la această întâlnire, această ședință comună între comisiile ECON și ENVI. Al treilea pachet uh, propus de comisie, uh, pachetul uh, de finanțare durabilă, taxonomia. E vorba de celelalte două, cele de divulgarea informațiilor și benchmark-urile. Acestea au avut deja trialoguri săptămâna trecută la Strasburg. Primele întâlniri ale raportorilor din umbră pe dosarul taxonomie de asemenea au avut loc săptămâna aceasta și Mă bucur să văd că există o cooperare excelentă între co-raportori și raportorii din umbră care ne vor ajuta să avem o poziție puternică din partea Parlamentului. Avem o oră la dispoziție pentru această întâlnire de astăzi. Pentru că exact după dezbatere avem un vot la Comisia Envi. Deci să sperăm că vom termina la 10 fără 10. Deci, voi da cuvântul imediat celor doi coraportori, fiecare pentru câte șase minute. Și am să încep cu doamna Pitikainen, raportor din partea MV. E adevărat că nu e prea clar să știm fiecare de unde vine, dar oricum dau cuvântul doamnei Pitikainen. Mulțumesc! doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc și eu cu raportorului, domnul Aicaut, și raportorilor din umbră, care și-au adus contribuția nu doar la acest raport, ci și la rapoartele anterioare referitoare la benchmark-uri, cel din proprie inițiativă, de asemenea referitor la divulgarea informațiilor. Acesta este pachetul cel mai mare legat de finanțare durabilă. Trebuie să vedem uh, indicatorii de durabilitate, cum pot afecta coerența din punctul de vedere al finanțării și al raportorii. De asemenea, principiul uh, due diligence și alte părți ale legislației care au legătură. Aceasta este una din părțile cele mai importante pentru că altfel se transmit mesaje neclare în ceea ce privește cererile pentru industrie și pentru sectorul investițiilor. Între grupurile politice am ajuns la un acord, din câte am înțeles există un acord la ambele comisii, pentru a avea această legătură cu coerența și legătura între toate rapoartele. Și aceasta este o premisă importantă pentru că ea explică oarecum modificările aduse la acest raport. Am schimbat domeniul de aplicare pentru toți participanții la finanțare în loc să definim doar ceea ce este verde sau ecologic, iată ce a schimbat întregul raport, pentru că dacă uh, plecăm doar de la definiția a ceea ce este verde, Problema este că pot, se pot crea bule la nivelul economiei și uh, e foarte greu să faci diferențierea și o bună parte a impactului vine din partea unor sectoare de activitate, cum ar fi, de exemplu, construcția, și, din păcate, nu pot spune că betonul este un material uh, ecologic uh, sau verde pentru investițiile care sunt acordate. Până la urmă, ideea este să oferim informația pentru toți participanții de pe piața financiară în legătură cu impactul diverselor tipuri de activități industriale asupra mediului ținând cont de toate aspectele majore de mediu, deci felul în care se consumă resursele, impactul asupra biodiversității, utilizarea terenurilor, emisii. impactul din punctul de vedere al utilizării apei și schimbarea climatică. Există și chestiunea uh, contabilității de mediu și libertatea pe care o oferi companiilor pentru a vedea în care stadiu de uh, procesare sau de transformare se intersectează. Un alt element important în raport este domeniul de aplicare pentru a acoperi toți participanții din, uh, de pe piața financiară, nu doar pe cei care au legătură cu mediul, ci pe toți. Prioritățile fiind instituțiile de credit și asta este o chestiune care a fost discutată la cele trei rapoarte, deci pe întregul pachet. Ideea e să vedem de ce nu am menținut doar uh, chestiunile legate de climă, așa cum se propunea inițial. Asta este pentru că se poate denatura concurența. Ne gândim, de exemplu, la uleiul de palmier, impactul asupra climei, ai putea crede că este o investiție bună, însă dacă vedem impactul per ansamblu din alte puncte de vedere, de exemplu, impactul asupra biodiversității sau durabilitatea din punctul de vedere al utilizării pădurilor, atunci impactul ar fi unul negativ indicatorii sociali și de guvernanță, toți aceștia sunt incluși și ne arată cât de departe putem merge la momentul acesta, toate acestea depinzând până la urmă de dezbaterea la nivel politic. Regulamentul este prevăzut pentru statele membre care trebuie să îl implementeze și aici am adus o altă modificare, și anume un nivel de supraveghere puternic la nivel european. Rolul ESA trebuie întărit, trebuie să aibă competențe de supraveghere și uh, intervenție mai mari, pentru că regulamentele nu pot fi diferite în diversele state membre, impactul asupra mediului fiind același, asta în primul rând și în al doilea rând din motive ce țin de piața internă. Avem nevoie de condiții egale pentru toți actorii de pe piață. Deci, în concluzie, principalele elemente la dosarul taxonomie. În primul rând, definim de unde ar trebui să vină indicatorii, care este impactul asupra mediului de care trebuie să se țină cont și câteva schimbări pe care le-am făcut la această chestiune, nimic uh, drastic care să afecteze întregul uh, conținut, dar ținem cont, de exemplu, de biodiversitate. Aici trebuie verificată legătura cu legislația în vigoare, LULUCF, printre altele. Deci, trebuie să se țină cont de legislația existentă deja, așa cum am spus. Acestea au fost dezbateri foarte aprinse și sunt elemente de care trebuie să ținem cont atunci când va veni momentul punerii în aplicare pentru acest regulament. Acestea sunt principalele elemente și pot să vă spun că s-au prezentat amendamente foarte bune suntem în proces de negociere, așa cum a spus și doamna președintă, pentru a ajunge la compromisuri și pentru a ajunge la un consens asupra elementelor prezentate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bas Aicaut. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. Pentru că doamna Piti Cainan uh, a făcut referință la aproape toate chestiunile pe care le-am discutat. Am primit uh, în jur de 500 de amendamente la acest uh, dosar din partea celor două mari comisii, ceea ce este un număr destul de modest, aș spune. La alte dosare am avut mai multe amendamente și asta ne arată că uh, grupurile politice au oarecum aceeași poziție ca și coraportorii, așa cum se arată în proiectul de raport. Doamna Pitikainen a menționat deja, am avut săptămâna trecută la Strasburg o primă întâlnire a raportorilor din umbră cu schimburi de opinii pe mai multe teme și cred că e foarte clar uh, care sunt uh, elementele unde mai e nevoie de dezbatere. Principalele uh, elemente sunt domeniul de aplicare al regulamentului, coraportorii arată că dacă definim ceea ce este durabil, trebuie să spunem și ce nu este durabil și este dezbaterea pe care am avut-o și cu raportorii din umbră și considerăm că există o susținere largă în acest sens, însă trebuie să vedem cum găsim o redactare bună Amendamentele se referă la extinderea taxonomiei și pentru dimensiunea socială, un aspect care în general este susținut, însă aici întrebarea este în ce măsură și până unde putem merge și asta cred că ne poate aduce discuții suplimentare. Vom vedea care va fi rezultatul final și, bineînțeles, e important să facem legătura între acest dosar și celelalte dosare pe care le avem la finanțare durabilă, pe care le-ați menționat, doamna președintă. Bineînțeles, nu dorim să dublăm eforturile, dorim o coerență între toate aceste trei dosare. Acestea vor fi temele de dezbatere, iar în rest considerăm că sunt multe elemente la care putem găsi compromisuri bune, și ne așteptăm să avem dezbateri interesante pentru a fi pregătiți pentru vot înaintea alegerilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc ambilor pentru această prezentare și acum ne îndreptăm spre raportorii din umbră. Doamna Bonafé, în primul rând. Presidente, ma intanto mi faccia... Mulțumesc! Vreau să le mulțumesc celor doi coraportori, Pietikainen și Aicaut, pentru faptul că au subliniat cât de important este acest dosier și le mulțumesc și pentru analiza aprofundată amendamentelor înaintate de noi. De aceea astăzi uh, voi uh, vorbi pe scurt și la obiect. Votul e prevăzut pe 20 februarie aici în comisie și cred că vom face o treabă bună pentru a propune un text uh, realist plenului. Însă, cred în același timp că trebuie să fim foarte ambițioși. Și dacă ne gândim la proiectul de mm, raport și la amendamentele înaintate de colegi, pot să am siguranța că vom găsi un text cât mai bun. Deci vrem să avem un sistem economic cât mai durabil. Acest regulament este deci un instrument esențial trebuie să avem un flux financiar către activități economice durabile pentru a contribui astfel în mod hotărător, așa cum spuneau și colegii, la eforturile de combatere a schimbării climatice. Însă, în același timp, trebuie să încurajăm un model de creștere eficientă și în ceea ce privește folosirea resurselor. Trebuie să știm că Parlamentul nu pornește de la nimic. Uh, avem deja în rezoluția cu privire la finanțele durabile ceva asemănător și avem și regulamentul cu privire la dezvăluirea de informații și la benchmarking. Acum, referitor la principalele amendamente prezentate de către mine și de grupul meu. Dacă vrem să avem o tranziție care să nu necesite niște eforturi prea mari, pentru asta e nevoie de o abordare cât mai inclusivă. Și în ceea ce privește um, partea economică, eu cred că aici trebuie avut în vedere toate sectoarele. Nu putem um, Trebuie neapărat să oferim um, informații sigure în legătură cu viabilitatea tuturor activităților, pentru că astfel uh, investitorii să ia decizii în cunoștință de cauză. Și să permitem astfel ca aceste activități să devină și mai viabile și asta în paralel cu dezvoltarea tehnologică a diferitelor sectoare. Pentru a ne îndrepta în această direcție, bineînțeles că trebuie să avem niște indicatori, așa cum s-a spus deja și o repet și eu niște indicatori care parțial există și sunt folosiți de către piața financiară, însă care trebuie perfecționați și folosiți în mod omogen. Indicatorii trebuie identificați și elaborați în actele delegate prevăzute de regulament. Deja la grupurile de experți la comisie s-au început lucrările și de asemenea vom avea și platforma cu privire la finanțele durabile. De aceea cred că ar fi bine să îi consultăm și pe reprezentanții sectorului uh, manufacturier care trebuie să fie implicați de la bun început, deci ei uh, trebuie să participe la întreg procesul mai ales că vrem să extindem sfera de aplicare la toate activitățile economice. De aceea trebuie să ținem cont și de specificitățile diferitelor sectoare, dar și să ținem cont și de uh, perioada de folosire și de ciclul de producție. Colega noastră, gentile, din păcate, nu poate să fie Uh, dar ne spune că ar trebui să ținem cont de viabilitatea de mediu socială și economică. Deci să avem încă un nou obiectiv, deci către uh, activitățile economice ce țin de dimensiunea socială. Acum, durabilitatea. Aici avem mediul înconjurător, uh, incluziunea socială și în regulament cred că ar trebui să se recunoască în mod explicit acest aspect. Mulțumesc. Și acum uh, doamna Viring. Mulțumesc, dragi coraportori, dragi colegi. Știu ceea ce doriți și în principiu sunt de acord. Într-o lume ideală, toți investitorii ar trebui să aibă la acces la toate informațiile. Însă trebuie să fim realiști dezbaterea pe schimbarea climatică este una foarte aprinsă, dar tocmai de aceea ne aflăm noi aici, pentru a nu fi atât de emotiv, ci să fim calmi și realiști în legătură cu obiectivele stabilite pentru viitor. Cred că propunerea Comisiei ajunge la un echilibru bun. Oferă uh, și stimulente și instrumentele necesare pe piață pentru a face tranziția către un viitor durabil. Înțeleg că colegii doresc să extindă domeniul de aplicare și putem vorbi despre asta, însă doar atâta timp cât proiectul rămâne realist. În ceea ce privește taxonomia, oferă valoare adăugată pentru a oferi un cadru pentru toată lumea, pentru a vedea ce înseamnă nedurabilitatea însă nu sunt uh, convins că divulgarea informațiilor și screeningul pentru fiecare proiect și gradul de durabilitate sau nu este proporțional sau de dorit la momentul acesta. Deci, în principiu, pentru un limbaj comun sunt de acord, dar pentru o povară administrativă neproporțională, un nu categoric. În încheiere, sunt absolut convinsă că trebuie finanțată tranziția și de aceea salut abordarea referitoare la ciclul de viață și salut faptul că mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu această poziție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea în primul rând să mulțumesc celor doi coraportori, doamnei Piti Kainan și domnului Eichaut, Consider că au lucrat foarte bine, chiar dacă există divergențe între dânsii, au reușit să ajungă la un numitor comun pentru acest dosar. Avem nevoie cu adevărat de un cadru european ambițios și cred că rolul Parlamentului European, care reprezintă cetățenii în mod direct, nu este acela de a slăbi, ci din potrivă de a întări elementele pozitive din propunerea inițială a Comisiei. Și tocmai în acest sens am prezentat amendamente în numele grupului meu pentru a întări dimensiunea socială, pentru a întări de asemenea dimensiunea de mediu, de protecție a mediului și pentru a garanta existența unor mecanisme care să permită o evaluare a eforturilor, o mai bună transparență și o mai bună uh, repartizare a investițiilor. Amendamentele de compromis uh, cred că o să meargă în direcția cea bună și pot să spun doar că avem datoria de a ajunge la o abordare și o poziție puternică din partea Parlamentului în numele cetățenilor care ne-au ales. Și veți vedea la Eurobarometru că mm, o mare majoritate de cetățeni își doresc politici mai uh, clare pentru dezvoltarea durabilă, pentru lupta împotriva schimbării climatice. Deci trebuie să se facă eforturi și la nivel orizontal. Și mi-aș dori ca prin amendamentele noastre să întărim uh, anumite elemente. În primul rând, să facem o autocritică mai puternică față de experiențele negative de până acum. Nu neapărat să vorbim despre bune practici, ci și despre acele practici care nu sunt atât de bune. Atunci când am greșit, de exemplu, în felul în care s-au utilizat uh, banii contribuabilului european. Noi propunem să întărim criteriile de durabilitate și taxonomie, criterii absolut importante pentru definirea unei investiții durabile. E nevoie de și mai multe eforturi pentru a reduce inegalitățile, excluziunea socială și aș semnala în acest sens uh, amendamentul 496 și aș cere raportorului să țină cont de acest amendament, să dea dovadă de mai mare deschidere. În ansamblu, textul ar trebui să reflecte și importanța pe care Parlamentul o acordă Cartei Drepturilor Fundamentale și principiilor ONU. Amendamentele care au fost depuse din partea GUE, a socialiștilor și a verzilor, merg în bună măsură în același sens și știu că doamna Piti Kainan a avut o atitudine destul de deschisă față de aceste propuneri, propuneri care își doresc întărirea principalelor orientări ale acestui dosar. Mi-aș dori să se facă eforturi suplimentare în această direcție și sper ca dezbaterea și votul să ne permită să ne punem de acord asupra unei propuneri care să nu slăbească propunerea comisiei, ci din potrivă. Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Bereș. Um, Mulțumesc! E bine că am trecut de intervențiile raportorilor de număr. E o dezbatere foarte interesantă, însă cumva am presentimentul că taxonomia va fi separată de celelalte aspecte de uh, indici și de condițiile de divulgare a informațiilor. Însă mă bucur totuși că propunerile raportorilor ne permit să mergem, să fim mai ambițioși uh, decât în propunerea comisiei. Ținem cont de economia circulară, de reducerea deșeurilor, mă gândesc aici la risipa de alimente sau să ne gândim la protejarea, conservarea și uh, restaurarea uh, biodiversității, mai ales a fondurilor uh, marine. Inter- noi trebuie să facem tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană să fie evitată pentru a evita așa numitul greenwashing. Uh, adică să avem un uh, sector privat care să-și uh, dezvolte propria strategie, așa cum uh, va în funcție de ceea ce se va întâmpla. Deci să se adapteze. Începem aici o dezbatere și e o dezbatere pe care au avut-o și experții. E o dezbatere, deci, dacă trebuie incluse criterii de guvernanță și cele sociale. Eu vă atrag atenția asupra ceea ce se întâmplă de fapt pe teren. Știu că în Franța mișcarea vestelor galbene a apărut din motive diferite, însă ceea ce a pus gaz pe foc a fost uh, ideea de a impozita motorina. Și știm cu toții că în uh, anumite țări deci fiscalitatea deci știm de asemenea că și în alte țări s-a renunțat la ecotaxe, deci la fiscalitatea asupra combustibilor din aceleași motive. Deci dacă nu ținem cont de factorii sociali, practic subminăm orice posibilitate de a uh, lua aceste măsuri pro mediu înconjurător. Asta nu o fac pentru că sunt eu socialistă și democrată, o fac tot timpul însă E vorba aici și de eficacitatea tuturor acestor chestiuni ce țin de mediu. Deci dacă chiar vrem să abordăm probleme și eu vă dau un exemplu, ce nu ține de daxonomie, însă care e grăitor. Știm cu toții că unul din mijloacele cele mai eficiente de a avea o finanțare durabilă, unii nu sunt de acord, e să avem o taxă asupra carbonului. Însă dacă o faci fără să faci niciun fel de ajustări sociale, imposibil, te lovești de un zid. Deci despre asta e vorba. De aceea îi rog pe raportor să fie foarte vigilenți. Mai ales pentru că avantajul taxonomiei e că nu folosim doar fiscalitatea, care e un instrument dificil din motivele pe care le-am menționat, ci se dorește să se folosească celălalt aspect, deci orientarea investițiilor Avem aici, deci, această legătură între mediu și aspectele sociale. Dacă vrem să fim consecvenți și să obținem rezultate uh, pe teren asta, dincolo de ce a obținut grupul de lucru sau experții de la comisie. Mulți din aceste grupuri de experți îmi spun că nu trebuie să punem uh, carul înaintea boilor, să nu o luăm prea repede, însă totuși eu cred că ar trebui să fim atenți. Uh, thank you. Someone else? If not, then uh, I would like to invite uh, the Commission representative, Mr. Spolich, to take the floor. Good morning. Din partea Comisiei, domnul Spolici. The Commission welcomes uh, the efforts. By... Comisia salută eforturile Parlamentului de a face progrese rapide în legătură cu acest dosar rapid și le mulțumesc ambilor co-raportori. Luăm act de amendamentele propuse Știm cât de ambițios este Parlamentul European și credem că majoritatea amendamentelor merg în direcția cea bună, însă am avea două observații în ceea ce privește taxonomia maro, brown taxonomie. Comisia sprijină tranziția economică de la ceea ce avem acum către ceea ce trebuie să obținem. Uh, ar trebui să sprijinim sectorul care poluează și nu să-l pedepsim. Și dacă eurodeputații vor merge pe această direcție a taxonomiei maro, ținem să subliniem faptul că va trebui să fim foarte atenți uh, cu privire la evaluarea consecințelor uh, cu privire la lichitatea anumitor uh, active. Deci s-ar putea să ajungem să avem active problematice sau nerecuperabile. Deci eu susțin că ar trebui mai degrabă să avem uh, o abordare prin care să sprijinim sectorul. De asemenea, există un grup de experți care dezvoltă um, indicatorii tehnici, activitatea lor progresează bine, însă e și foarte greu uh, deci, în domeniu, dacă facem ceva și cu privire la taxonomia maro, complexitatea ar crește și mai mult. Acum, dimensiunea socială. Luăm act de amendamentele înaintate pentru a avea obiective sociale suplimentare. Bineînțeles că vrem să se ajungă la un impact pozitiv uh, din punct de vedere social. Avem un plan de acțiune care acoperă această viabilitate socială într-o mare măsură și am făcut deja o propunere care să includă asta și în uh, regulamentul cu privire la divulgarea de informații. Avem și niște clauze de protecție sociale, însă în momentul actual nu credem că e util să mai avem uh, și alte obiective suplimentare aici în regulamentul cu privire la taxonomie. Nu cred că ar duce la ceva bun. Acum, măsurile de protecție socială. Avem articolul 13 cu astfel de măsuri suplimentare atunci când se dezvoltă și um, elaborează taxonomia cu privire la obiectivele de mediu și um, ținem cont de amendamentele care vor să ofere astfel de măsuri de protecție. La Consiliu direcțiile merg cam în aceeași direcție. Uh, și comisia e dispusă, bineînțeles, să discute și mai mult cu celelalte două instituții uh, despre aceste aspecte. Deci așteptăm continuarea negocierilor și deocamdată vă mulțumesc pentru ce ați făcut până acum. Acum le dăm din nou cuvântul uh, celor doi coraportori. Domnul Eicot este primul. Mulțumesc! Această discuție ne arată încă o dată că știm despre ce e vorba, de fapt. Vom uh, analiza îndeaproape dimensiunea socială să vedem cum putem ajunge la un compromis, deoarece cei doi coraportori își doresc o majoritate largă în Parlamentul European pentru a vedea o poziție puternică la negocierile cu Consiliul. Și e clar că va trebui să ne ocupăm de aspectele sociale din taxonomie, să vedem cum anume putem obține un compromis pe acest subiect. Acum, referitor la sfera de aplicare, țin să reacționez la ce spunea Comisia. Reprezentantul Comisiei tocmai spunea că unele propuneri s-ar putea să afecteze lichiditățile. Țin să spun că noi vrem să împiedicăm uh, Noi uh, nu vrem ca investitorii să rămână blocați cu niște active depreciate pe termen lung, deci tocmai asta încercăm noi să facem. Investitorii trebuie să știe când um, dețin astfel de active depreciate și nu pot scăpa de ele. Deci ne interesează ce se va întâmpla cu lichiditățile acum, în viitorul apropiat, dar și pe termen mai lung. Și sunt sigur, destul de sigur că putem ajunge la un compromis în această privință pentru a ajuta sectorul financiar să se pregătească pentru viitor. Deci nu doar pentru viitorul apropiat, ci și pe termen mai lung. Doamna Pietikainen acum. Thank you for your comments uh, and thank you for commission. Vă mulțumesc pentru toate observațiile făcute și mulțumesc de asemenea și Comisiei pentru toată activitatea depusă pe acest dosar. Eu una consider că aceasta ar putea fi calea pentru a găsi uh, compromisurile necesare pentru a evita crearea unei taxonomii negre sau uh, maro în sine. Ideea este să avem un rezultat final cât mai bun cu putință. În ceea ce privește includerea dimensiunii sociale, sunt întru totul de acord cu Pervanș Perez, sau mă rog, într-o anumită măsură. Nu se pot lua măsuri doar pe uh, spețele celor mai amărâți. Uh, <clears throat> într-adevăr, trebuie să vedem ce poate fi făcut în acest sens. Poate că încă nu e cazul să vorbim despre o taxonomie socială, rămâne să mai discutăm pe acest subiect, dar s-ar putea ca Libia să nu fie încântată de niciuna dintre aceste, niciunul dintre aceste aspecte. Deci, contextul social este foarte important. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste discuții și pentru amendamentele depuse. O reuniune comună, un vot, va avea loc în 20 februarie, iar votul în plenar în luna martie. Deci, mult succes în continuare și acesta fiind zisă, s-a terminat întrunirea noastră comună. și uh, vă invit să părăsiți sala pentru a merge la celelalte activități.